Yeah. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Bună dimineața, stimate colegi, stimați colegi. Reluăm ședința noastră. Și ajungem la punctul 7 al ordinii de zi. Întrebări și răspunsuri, mai ales în legătură cu regulamentul RICI, este marele pachet uh, care a fost adoptat la anterioara, în anterioara perioadă legislativă, care acum se află în faza de implementare. Și există în opinia publică, la nivelul cetățenilor, multe întrebări. Colegele și colegii au uh, folosit ca atare ocazia pentru a adresa Comisiei Europene o serie întreagă de întrebări. Îl salut pe domnul Heinz Surek, director general Enterprise în Comisia Europeană. Bun venit! Și domnul Gus Boșart este director pe probleme de apă, chimicale și biotehnologie și dumneavoastră vă spun bun venit. Ne-am gândit că numeroasele întrebări care au fost adresate să le împărțim în trei grupuri. Grupul 1 este uh, legat de regist, uh, înregistrări, taxe. Grupul 2, anexa 14 și 13. Uh, nu știu dacă pentru cei nou veniți în comisia noastră asta înseamnă foarte mult, dar vom auzi imediat despre ce este vorba. Iar punctul 3 este vorba despre notificarea penalizărilor, teste asupra animalelor. Uh, și impactul RICI, legătura cu alte prevederi legislative și nanomaterialul. Acestea ar fi cele trei blocuri în care am grupat întrebările și v-aș propune ca domnul director general Zurek să uh, și uh, celălalt invitat să facă întâi niște afirmații introductive. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că ne oferiți ocazia să vă punem, ținem la curent în legătură cu uh, stadiul implementării regulamentului privind înregistrarea substanțelor chimice RICI. Aș vrea să precizez de la bun început că o serie de întrebări nu pot fi uh, nu își pot găsi răspunsul uh, exclusiv din partea Comisiei pentru că um, se referă la domenii mult mai vaste, practic ar implica o rețea întreagă de instituții um, competente, comisia fiind doar una dintre ele. Um, regret că directorul general pentru mediul înconjurător în comisie, Carl Falper, nu este prezent pentru că se află acum la Bangkok, la conferința pregătitoare pentru uh, conferința pentru protecția mediului înconjurător de la Copenhaga. Și cred că este mai util acolo, în clipa de față. V-aș face și propunerea ca în uh, răspunsurile la întrebările pe care noi le-am primit în scris, să îmi permit să intru puțin mai aprofundat în probleme, pentru ca toți cei care, în momentul în care regulamentul RICI a fost adoptat în Parlament nu se aflau în mijlocul nostru să poată să-și facă o idee despre care sunt sarcinile speciale în cadrul RICI față de care noi am luat atitudine. Dacă sunteți de acord, voi uh, începe cu câteva uh, explicații de ordin general și după aceea mă voi referi strict la întrebări. Noi avem timp până la ora 11, deci o oră și un sfert avem la dispoziție. Dacă reușim să gospodărim bine timpul, ar fi ideal. Vă rog, cu expunerea introductivă, începem. Din motive de simplificare, voi face acest lucru în limba engleză. Îmi face plăcere să am această primă ocazie să mă adresez dumneavoastră în această etapă de implementare a regulamentului RICI. Trebuie să știți că RICI a fost unul dintre proiectele legislative cele mai ambițioase care au fost adoptate în uh, cadrul primului mandat al președintelui Barroso și Europa, din acest punct de vedere, este pe uh, primul loc în ce privește reglementările legate de substanțele chimice. Ne-am propus ca prin uh, ceea ce conține acest pachet de reglementări să garantăm securitatea um, sănătății umane și în același timp ținem seama de tot ce se întâmplă în domeniul inovărilor în uh, sfera chimică. Am încercat să stabilim un echilibru între nevoia de a proteja sănătatea publică, sănătatea individului și în același timp să stimulăm competitivitatea și inovația. Dacă domnul raportor Sarconi a scris o carte despre RICI, i-a pus subtitlul uh, că a fost un fel de uh, rezultat al unei mari performanțe politice. Și trebuie să vedem acum cum arată acest regulament în practică. Spuneam că suntem unul dintre actorii care urmează acum să implementeze RICI. Cârmaciul în această implementare este Agenția pentru Produse Chimice. Dar în competența acestei agenții europene este vorba despre măsurile centralizate statele membre colaborează cu agenția, pe de altă parte, trebuie să răspundă de măsurile de implementare pe plan național care țin de propria competență și de reglementări care să fie substanțiale în a înlătura riscurile asupra sănătății umane provenind din partea substanțelor chimice. Sigur că și reprezentanța industriei din domeniu și toate părțile interesate doresc să se ajungă la implementarea acestui regulament. În primul rând, deci, ă, era vorba despre înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice de la Helsinki și asta a fost un exercițiu foarte dificil, pentru că ă, trebuia să fie ă, înființată agenția într-un termen foarte scurt și a trebuit să detașăm Uh, colegi um, la Helsinki pentru ca în iunie 2007 porțile agenției să se poată deschide. În uh, clipa de față, agenția se află în faza de dezvoltare. Cam 350 de persoane au fost deja angajate acolo, dar deadline-ul uh, pentru uh, Eh, prima etapă din aici se apropie eh, cât, mai, eh, cât de repede și ca atare personalul trebuie să se completeze cât mai repede. Sigur că sunt aspecte și legate de subsidiaritate în cadrul comunității europene. La finele lui noiembrie 2010 uh, vor trebui să fie uh, finalizate înregistrările și să fie uh, făcute în clipa aceea toate facturile încheiate pentru a ști care sunt veniturile acestei agenții și să știm și care sunt subvențiile care se vor acorda agenția a reușit să facă față primelor provocări, să supraviețuiască și uh, numărul preînregistrărilor a fost de 20 de ori mai mare decât uh, celor uh, pe care le-am estimat, uh, au fost 2,7 milioane de preînregistrări adresate agenției, așa că noi a trebuit să um, extindem și uh, rețeaua IT pentru a face față acestor solicitări. S-a reușit acest lucru, iar uh, dincolo de uh, primul deadline în noiembrie 2010 pentru prima fază de înregistrări, va mai fi discutat adoptat și clasificarea și ambalarea produselor chimice, ceea ce va aduce o, un număr suplimentar de solicitări și uh, înregistrări la agenție. Stabilirea și menținerea unui instrumentar IT adecvat mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, a constituit o provocare substanțială pentru agenție. Putem spune că primele obiective au fost atinse eficient. IT-ul de care dispune RICI este acum funcțional, furnizează toate serviciile necesare și, începând cu anul 2009, industria chiar recurge la această rețea pentru uh, schimbul de detalii de contacte cu companiile care produc aceleași substanțe și, în felul acesta, a început să, uh, de, să se deruleze un schimb de date și se încearcă de asemenea uh, găsirea unor formule simplificate în toate limbile uh, Uh, comunității europene, astfel încât acest exercițiu de schimb de date să se poată producă. Noi am încercat să facem registre cu substanțele care fac parte din RICI, substanțe care sunt exceptate. Am uh, clarificat de asemenea în anexa 11 uh, asemenea criterii iar în anexa 13, de asemenea, am uh, făcut o evidență a VPV, VB-urilor și PBV-urilor. Și încercăm o tranziție cât mai lină de la prevederile anterioare la cele care sunt conținute acum în regulamentul RICI. În noiembrie 2008 am publicat deja o primă listă a substanțelor și de asemenea a criteriilor. Dar Evident, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că cele mai mari provocări pe care LICI le creează nu sunt la adresa Agenției pentru Produse Chimice sau la adresa Comisiei, ci la adresa industriei specializate în produse chimice. De asemenea, este necesară înlăturarea unor teste asupra animalelor care nu sunt absolut necesare. Trebuie să ținem seama de toate evaluările de risc care sunt făcute în domeniu dincolo de uh, povara financiară, provocările sunt mari și din punct de vedere organizatorii și al expertizei tehnice necesare. Industria europeană, în clipa de față, uh, se află în fața unor mari provocări, se colaborează, marile întreprinderi colaborează cu ECA și cu Comisia în acest domeniu, am implementat și un sistem global de armonizare uh, a clasificării și etichetării unor substanțe chimice. Uniunea Europeană și-a dovedit astfel voința de a opera într-o manieră sigură cu produsele chimice. Există la nivelul unor parteneri îngrijorări în legătură cu impactul internațional al RICI pe de altă parte, există și alții care au reacționat pozitiv și uh, evaluează posibilitățile de aliniere, cel puțin parțială, pe plan național a legislației cu regulamentul RICI și cu sistemul uh, global armonizat de clasificare și etichetare a chimicalelor. Există în clipa de față și demersuri la nivelul administrației Statelor Unite, uh, au fost uh, stabilite unele principii pentru uh, produsele chimice cu care se lucrează și ar putea fi uh, acest regulament RICI un model inclusiv pentru hotările care se vor lua în acest domeniu în Statele Unite. S-au întreprins multe și totuși suntem încă la început în a face față marilor provocări, dar suntem încrezători că lucrând împreună vom reuși așa cum am făcut-o până acum. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia să fac această expunere introductivă și îl rog pe colegul meu acum să înceapă să răspundă la întrebări în ordinea în care ele au fost grupate în aceste trei blocuri. Zurek, Mulțumesc, domnule Zurek. Cred că și pentru membrii noi în comisiei noastre a fost o introducere foarte utilă. Văd că doamna Satuhas are o problemă. Da, vroiam să vă rog să se folosească timpul pentru răspunsul la, specific la întrebările puse în document. Dar văd că s-a făcut deja o remarcă lungă, introductivă, deci Asta e. Da, spune președintele, asta trebuie să avem răbdare, pentru că câteodată și o introducere este foarte utilă. Domnul Boșort are acum cuvântul pentru ca să ne răspundă la primul bloc de întrebări. Prima întrebare vine din partea colegului Zeber și domnul Prodi și cealaltă întrebare din partea mea cu privire la taxe. Aș propune ca mai întâi să avem uh, posibilitatea unei întrebări adiționale din partea autorilor întrebării și după aceea ceilalți colegi pot eventual să mai completeze discuția. Domnule Boșel, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă dau câteva informații despre înregistrare. Ați uh, pus această întrebare prin intermediul uh, unui coleg, dar aș vrea să vă vorbesc și despre pre-înregistrare, pentru că Domnul președinte al comisiei dumneavoastră, domnule Lainen, ați pus chiar întrebarea în legătură cu acest subiect. Voi începe prin întrebarea dumneavoastră, deci. Pentru a permite companiilor de a face un schimb de date și pentru a, ne, a reduce testarea pe animale, companiile trebuie să, să producă o preînregistrare cu dată limită 30 noiembrie 2008. Importanța acestui termen uh, a fost subliniat de către Comisie ECA și Industrie împreună cu statele membre, care au depus și eforturi pentru o campanie de informare pentru o conștientizare a importanței preînregistrării pentru companii. Până la termen, 2,75 de milioane de înregistrări au fost uh, în uh, înregistrate cu, pentru 143.000 de substanțe din partea a 65.000 de companii. Acest lucru a depășit chiar așteptările comisiei și a creat îngrijorări cu privire la numărul de înregistrări care sunt uh, de așteptat atunci când va urma următorul deadline în 2010. ECA este responsabilă pentru procesul de înregistrare și a analizat uh, informațiile pe care le-a primit în preînregistrare și a conlucrat cu industria pentru a îmbunătăți uh, estimările pentru înregistrările care se așteaptă pentru 2010. Deși lucrurile nu sunt destul de clare, aceste îmbunătățiri uh, în ceea ce privesc estimările nu diferă prea mult de ceea ce prevăzuse Comisia. ECA se așteaptă ca numărul de substanțe să fie destul de apropiat de numărul estimativ al Comisiei, adică 9.000 aproximativ. ECA consideră de asemenea și că estimarea Comisiei cu privire la dosarele de înregistrare de vreo 25.000 rămâne în continuare o cifră plauzibilă. Această cifră însă este destul de nesigură, chiar dacă ECA stabilește, a estimat că în total cererile nu vor depăși 70 de mii. Așadar, din 2,75 de milioane de preînregistrări, considerăm că multe dintre ele sunt probabil nejustificate. ECA urmărește însă de aproape, cu, împreună cu Comisia, situația. Se pregătește de asemenea și un plan de acțiune pentru a face față perioadelor de vârf din anul viitor și se prevede o capacitate de 10 ori mai bună în sistemul informatic uh, pentru sistemul RICI decât era cazul până acum. S-au planificat și măsuri contingentare cu privire la resursele umane, mai ales în ceea ce privește formarea profesională, pentru că multe persoane care lucrau într-un domeniu vor fi reconvertite pe acest domeniu în perioada de vârf, dacă este necesar. În plus, ECA a planificat posibilitatea de a angaja și agenți contractuali. Iată, domnule președinte, cam atât despre preregistrare. Acum, în ceea ce privește alte întrebări uh, adresate de către membrii comisiei dumneavoastră despre procesul de înregistrare, aș vrea să vă răspund acum la această întrebare. Răspunsul este următorul. Procesul de înregistrare este în plină desfășurare, așa cum ați auzit. Au fost câteva probleme, dar ECA și Comisia monitorizează progresele în acest domeniu foarte îndeaproape. Bazându-ne pe această informație, pe care o primim și din partea industriei, estimăm că pe viitor companiile să-și poate înregistra substanțele la timp. Înregistrările și uh, în cadrul proiectului RICI au început la 1 iunie 2008. Până acum am avut 120 de înregistrări finalizate. Ceea ce înseamnă că li s-a dat un număr de înregistrare și taxele au fost plătite. Cam 600 de dosare de înregistrare au fost însă în total uh, până acum uh, prezentate. Însă capacitatea de tratare a dosarelor trebuie să se îmbunătățească până anul viitor. Substanțele care au fost pe piață de mulți ani vor fi introduse în sistem în trei pași. Depinde însă de cantitatea produsă, de proprietățile substanței și de manufactură. Industria pregătește în momentul de față dosarele pentru cel al treilea termen de 30 noiembrie 2010. Schimbul de informații pentru fiecare substanță are loc în așa numitele SIF-uri, adică Substan Substance Information Exchange Forum, forum de uh, schimb de informații cu privire la substanțe. Veți auzi de acest acronim SIF de mai multe ori, dar de acum încolo nu-l voi mai numi decât SIF. Așadar, Substance Information Exchange Fora. Toți um, cei care doresc să-și înregistreze uh, substanțe pot să participe la aceste foruri și scopul lor este să se depășească dificultățile companiilor de înregistrare a substanțelor. ECA și Comisia au participat la mai multe seminarii, conferințe și seminarii pe web, așa numitele webinarii, pentru a duce la un schimb de bune practici tuturor actorilor și pentru a le da ocazia de a pune întrebări. S-a pus și o întrebare cu privire la timpul necesar pentru a duce la bun sfârșit uh, procedura de înregistrare. Termenul de prelucrare al dosarelor este în medie de un an, însă totul depinde de tonaj, de substanță și de scopul folosirii substanței respective. Termenul de un an ține cont de colectarea informației, de testele necesare și de pregătirea dosarului în sine. Trebuie să menționăm că pentru substanțele în mas cu mase mari și în volum mare, s-ar putea ca dosarul să dureze mai mult pe prelucrare. Testele se fac în uh, concordanță cu anexa 9 și 10 din regulamentul RICI, dar aceste teste nu trebuie să se întocmească înainte de termenul de înregistrare, pentru că, altfel, cel care cere înregistrarea ar include rezultatele testele chiar în dosarul de aplicație. Așadar, excluzând procedura de testare, în sine, procedura poate duce de la câteva zile până la câteva luni, însă depinde, după cum spuneam, de substanță. Trebuie să ținem însă cont de faptul că munca administrativă poate să devină extrem de um, amplă dacă avem foarte multe cereri, dacă avem um, prea multe date pe care trebuie să negociem, dacă trebuie să facem o compilație a informațiilor pe care le-am primit din mai multe surse. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, o să răspund acum la întrebarea domnului Prodi, care a întrebat uh, ce se întâmplă cu termenele și uh, ce se întâmplă cu uh, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească diferitele companii pentru a face față acestui regulament. Scopul procedurii noastre este același în continuare. Companiile care doresc să continue activitatea lor trebuie însă să fie să acționeze în conformitate cu RICI. Comisia a făcut această propunere pentru a îmbunătăți situația și a analizat mai întâi impactul pe costuri al RICI-ului și uh, aceste estimări și uh, prelucrarea dosarelor de înregistrare au fost uh, analizate de către profesioniști în domeniu. Nevoia de înregistrare a noilor substanțe sau așa numitele non-phase-in substances uh, se aplică de la 1 iunie 2008. Până atunci, toate substanțele care se aflau deja pe piață nu um, țineau cont decât de tonaj, de cantitate și uh, procedura de înregistrare putea varia de la 3 ani jumătate la 11 ani. Faptul că lucrurile s-au schimbat însă permite industriei să ține cont de un calendar foarte clar. Pentru volum însă foarte mare de substanțe, în continuare substanțele trebuie să fie înregistrate până la 30 noiembrie 2010, dar avem deja destul de multe informație pe care putem să ne bazăm. În ceea ce privește estimările de înregistrări, ele nu vor depăși probabil cifra pe care a produs-o Comisia în studiul său de impact. Din cele 2,75 de milioane de preînregistrări pe care le-am primit, numai un număr foarte mic se va concretiza în înregistrări ca atare. Motivul pentru această scădere de număr este că multe companii preînregistrează mii de substanțe numai pentru a se asigura că, în caz de nevoie, pot să le și înregistreze. Însă, un număr foarte mare de preregistrări vin din partea unor consultanți care doresc să folosească ocazia să-și ofere serviciile companiilor din industria chimică multe companii care s-au uh, numit companii de vârf în acest domeniu sunt, uh, de, acționează de asemenea în numele altor companii pentru a le registra substanțele, ceea ce nu duce decât la, duce la faptul că numai 10% de fapt din companiile respective doresc să fie registrate în final. ECA și industria uh, face, fac toate eforturile posibile pentru a ajuta companiile să depășească dificultățile cu care se confruntă acum. ECA și Comisia au uh, organizat diverse evenimente comune pentru a prezenta acest nou proces companiilor. În ceea ce privește instrumentele și liniile de directoare pe care trebuie să le cunoască fiecare, Comisia a creat mai multe ghiduri pentru ca um, deja de la începutul RICI să fie cunoscute noile cerințe. Acestea au fost foarte utile pentru că au facilitat activitatea tuturor actorilor și au uh, făcut cunoscute mai multe instrumente. În ceea ce privește întrebările specifice pe care le aveți cu privire la instrumentele disponibile, pot să vă spun că ECA are la dispoziție toate materialele, toate posibilitățile pentru a pune uh, un, totul la punct până în noiembrie. Aceasta este, bineînțeles, spre beneficiul uh, întreprinderilor care doresc să uh, se conformeze deadline-ului din noiembrie 2010. Ghidul cu privire la RICI a fost deja făcut public acum câteva luni și ECA va actualiza acest ghid în curând. Aș vrea acum să să-i dau mai departe cuvântul colegului meu care va prelua cealaltă parte. Mulțumesc! Aș vrea să preiau întrebările dumneavoastră și a domnului Seber cu privire la finanțarea taxelor și la crearea agenției, pot răspunde la aceste întrebări chiar dacă aș vrea mai întâi să vă vorbesc pe scurt despre experiența creării agenției noastre, deși cred că directorul agenției v-ar putea spune mult mai multe decât mine pe această temă. Aș propune să organizăm o întâlnire cu dumnealui sau o discuție cu dumnealui. Dar, în orice caz, pot să vă dau pe scurt uh, câteva informații în calitatea mea de membru al Consiliului de Administrație, pentru că am fost și eu responsabil cu construcția acestei agenții și vă voi da mai ales informații financiare și tehnice cu privire la agenția noastră. Dacă mai doriți și alte informații, vă pot uh, povesti și despre raportul de activitate al agenției de până acum, despre care am mai multe informații concrete. Agenția aceasta a fost uh, întocmită pentru a oferi cea mai bună bază și consultanță tehnică și științifică în ceea ce privește substanțele chimice. De aceea, agenția noastră nu este numai un instrument, un aparat, ci este o sumă de comitete din partea statelor membre care se întâlnesc pentru un schimb de expertiză. Există mai multe comitete despre care vă pot raporta în momentul de față, în primul rând pentru că au fost deja întocmite și în al doilea rând pentru că pot să vă spun deja ce au obținut. Există în primul rând Comitetul pentru Evaluarea Riscului și pentru Analizele Socioeconomice. Acest comitet trebuie să permită agenției să poate da o părere științifică Comisiei atunci când e vorba de procedurile de limitare. Statele membre și au și ele un comitet. Acest comitet uh, dorește ca între autoritățile statelor membre să existe o concordanță în ceea ce privește acțiunile și punerea în aplicare a prevederilor directivei și al treilea comitet se dorește a fi o rețea uh, prin care diferitele autorități ale statelor membre pot să intre în dialog cu alte foruri cu privire la implementarea RICI. Membrii Comitetului de Analiză a Riscului și de Evaluare a Impactului Socioeconomic este format de experți care vin, au fost numiți din partea Consiliului de Administrație, de către Consiliul de Administrație al Agenției, în baza propunerilor statelor membre, dar experții care au fost nominalizați sunt experți independenți. Ei nu sunt reprezentanții statelor membre, ci sunt doar nominalizați de către statele membre. Zweite. În cea de-a doua orientare mai științifică a acestor uh, comisii sau, să spunem, pe lângă aceste comisii științifice, există un forum care a fost înființat pentru a folosi cele mai bune practici de administrare și experiențe de administrare privind implementarea unor proiecte și strategii. Toate aceste trei comisii ECA și forumul, încă de la începutul anului 2008, și-au ținut ședințele constitutive și până acum comisia, comisia pentru uh, evaluarea riscului s-a întâlnit de șapte ori, cea de-a doua comisie de patru ori, comisia statelor membre de opt ori și forumul de cinci ori. Între timp, mai există și o colaborare între aceste comisii și forum Uh, comunicarea funcționează ca atare foarte bine. Am încercat împreună cu agenția să garantăm transparență și uh, o siguranță cât mai mare. S-a decis ca documentele care au fost elaborate în aceste comisii să fie publicate pe website-ul agenției, ceea ce uh, le face accesibile pentru publicul larg. Dincolo de asta, mai există și posibilitatea uh, pentru diversele grupuri de interese să participe, să se implice la acest proces pentru a-și expune interesele și pozițiile. Iar forumul a decis ca o dată pe an cel puțin să se întrunească toate părțile interesate să fie invitate la întruniri. Președintele a intervenit rugându-l pe vorbitor să se rezume la esențial. În ce privește finanțarea agenției, există în principal trei metode sau trei surse din care agenția se finanțează. Prima sursă este un fel de subvenție comunitară cea de-a doua sursă sunt uh, cotizațiile din partea întreprinderilor și a treia sursă sunt uh, sume puse benevol la dispoziție, da, deci pe bază voluntară, de către statele membre. Agenția depinde și de o subvenție uh, comunitară în principal, iar pentru finele anului 2010 odată cu uh, începerea uh, fluxului de încasări din cotizații, lucrurile se vor rezolva. Punctul culminant va fi în anul 2011, iar după aceea va exista și o perioadă în care agenția va putea să supraviețuiască fără subvențiile comunitare. Dar eu cred că în cadrul acestei uh, legislații, Comisia va trebui să se adreseze din nou Uh, Parlamentului pentru a solicita pe termen lung o subvenție pentru agenție, pentru că uh, acel venit din cotizații pe termen lung probabil că va uh, reprezenta doar o parte mică a banilor necesari pentru supraviețuirea agenției. Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că până acum am beneficiat de susținerea acestei comisii parlamentare în ce privește punerea la dispoziție a unei subvenții până la finele anului 2010. Dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră dacă acest model pe termen lung va putea să funcționeze, voi spune nu. De altfel, niciodată nu ă, ne-am imaginat că subvențiile ă, vor trebui să, să financeze în totalitate supraviețuirea agenției. Mulțumesc foarte mult. Cred că va trebui de, de aici înainte să avem răspunsuri mai succinte pentru că altfel nu vom reuși să finalizăm întâlnirea. Richard Zeber mulțumește reprezentantului Comisiei pentru aceste răspunsuri foarte ample. Aș mai avea două întrebări scurte. În acest regulament de corecție se prevede un acces la informații care să nu depindă de uh, limba în care se oferă uh, răspunsurile. De fapt, ne-am dorit ca toate uh, limbile uh, Uniunii Europene uh, să poată fi folosite, dar în cazul acesta costurile suplimentare ar fi foarte mari pentru traducerea în atât de multe limbi. Cea de-a doua întrebare. Rich uh, prevede Uh, și uh, economii în uh, domeniul asigurării sănătății. Acum mă întreb dacă economiile pe care statele membre le fac în acest domeniu în clipa de față vor avea vreun impact negativ asupra regulamentului RICI, aș vrea să știu din partea Comisiei. Cum stau lucrurile concret din acest punct de vedere? Vă rog un răspuns scurt. Dacă îmi dați voie să răspund foarte scurt la prima întrebare în legătură cu regimul lingvistic al informațiilor pe care le punem la dispoziție, trebuie să recunosc că aici există o anumită întârziere până când toate versiunile pot fi disponibile în atâtea limbi. există deja anumite informații care sunt disponibile în toate limbile uh, comunitare, dar uh, traducerea uneori se află în întârziere. Este o chestiune care ține de, de ritmul uh, în care putem colabora cu serviciul de traduceri. Întâi trebuie informația să fie alcătuită în limba engleză și după aceea urmează traducerea. Noi uh, uh, vrem să evităm ca prin eventuale greșeli de traducere să furnizăm întreprinderilor informații greșite. Dorim ca uh, toate traducerile să fie bine controlate, verificate înainte de a le pune la dispoziția întreprinderilor. Agenția ESA a, a fost supra-solicitată și prin acel număr uriaș de preînregistrări care s-au făcut. Treptat cred că lucrurile își vor, eh, vor intra pe un făgaș eh, normal, dar în clipa de față volumul de lucru a fost foarte mare, de aici și întârzierea existentă în traduceri. O întrebare suplimentară acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost și în altă comisie până acum, de aceea am întârziat puțin. Aș vrea, în legătură cu cele expuse, să adresez o întrebare suplimentară. Spuneți că a existat un număr foarte mare de preregistrări. Într-adevăr, eh, numărul lor este de 20 de ori mai mare decât cel imaginat inițial. Eh, este clar că a fost nevoie de angajări suplimentare cum uh, se va face față acestor supra-solicitări? Poate că ați dat unele explicații până acum. Putem opera cu termenele stabilite inițial ceva mai flexibil? Pentru că ne-am aflat într-o situație imprevizibilă la început. Oare putem să ne atingem obiectivele în cadrul uh, reperelor uh, temporale care au fost stabilite inițial sau trebuie ele flexibilizate puțin? Mulțumesc, un scurt răspuns. Cred că nu mai putem modifica nimic în legătură cu termenele pe care le-am stabilit, pentru că ele sunt strict prevăzute în regulament. Um, în răspunsul nostru la o altă întrebare vom reveni asupra acestor aspecte. Uh, am avut într-adevăr o surpriză um, nefericită în legătură cu procedura de preînregistrări, dar acest lucru acum nu se va mai întâmpla. Nu cred că vor mai exista asemenea situații um, neprevăzute inițial. Și um, cred că va trebui să ne respectăm termenele prevăzute. Mulțumesc foarte mult și ajungem atunci la blocul numărul 2 și uh, este vorba despre punctul 4, PBT-uri. Este o întrebare din partea doamnei Vestlund, Lepa și Schlüter. Cine dorește să răspundă la aceste întrebări, vă rog să o facă într-o formă mai concisă. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare a domnului Zeber în legătură cu aspectele de uh, sănătate. Comisia a pregătit un studiu de bază care a fost publicat și acum știm așadar care sunt uh, liniile de bază pentru sănătate. Avem acum un al doilea studiu, putem face și o comparație între cele două și deci răspunsul este da, putem continua răspunsul, uh, putem continua cercetările în domeniul sănătății. Acesta este un uh, domeniu foarte important. În legătură cu PBT-urile, vorbim aici despre substanțe persistente, bioacumulative și toxice sau despre substanțe foarte persistente și foarte bioacumulative. Legislatorul a stabilit că aceste criterii trebuie să fie revizuite înainte de 1 decembrie 2008 trebuie să facă o revizuire pentru a se vedea uh, dacă aceste substanțe sunt identificate cum se cuvine. Comisia a finalizat această revizuire înainte de decembrie 2008 și concluzia a fost că criteriile trebuie să fie modificate. Comisia va finaliza propunerea de modificare a criteriilor pe baza concluziilor acestei revizuiri. În propunere, desigur, ținând cont de contribuția comisiei dumneavoastră, precum și de contribuțiile altor purtători de interes în ceea ce privește informațiile folosite în identificarea substanțelor PBT. Textul legal al anexei 13 ar trebui să permită utilizarea tuturor informațiilor relevante printr-o abordare bazată pe ponderea informațiilor atunci când se stabilesc criteriile. Revizuim așadar proiectul de text pentru a îl pregăti de procedura de comitologie. Îi dau acum cuvântul colegului meu, Țuric, dacă îmi permiteți. Vă opresc însă după 5 minute, să știți, spune președintele. Mulțumesc. Uh, inclusion of substances of very aceste, aceste substanțe sunt uh, incluse pe lista candidaților și de aceea vreau să vă împărtășesc câteva informații. Suntem uh, conștienți de așteptările pe care le au uh, mai mulți actori în legătură cu aceste substanțe, care trebuie să reflecte preocupările părților interesate, însă trebuie să avem în vedere și funcționabilitatea sistemului. Pentru momentul de față am convenit asupra unei prime liste de candidați, de substanțe candidate și ne vom gândi la o a doua listă. Trebuie să avem grijă să nu cumva să existe suprapuneri între procesele care sunt deja în curs de derulare. Și mă refer aici la legislația care a precedat RICI. Trebuie de asemenea să avem și un dosar foarte bine fundamentat. Acestea sunt uh, îndrumările de bază pe care dorim să le avem în vedere când facem evaluarea, pentru că trebuie să lucrăm la lista de substanțe candidate folosind toate informațiile care sunt la dispoziția agenției. Există un dialog permanent cu părțile interesate și uh, acest lucru este reflectat în activitățile noastre. Am primit informații și de la statele membre pe care le-am contactat. Vrem să aflăm care au fost și constatările lor și vă vom aduce la cunoștință rezultatul acestor analize și în legătură cu textul care va fi propus pentru adoptare. Mai dorește cineva să pună o întrebare? Mulțumesc. Ați spus că la revizuirea criteriilor pentru PBT veți ține cont de opiniile exprimate de statele membre și de părțile interesate. Este foarte clar că aproape toate statele membre care și-au exprimat o opinie au dorit să aibă un option free, ceea ce înseamnă că vor fi incluse toate informațiile relevante în conformitate cu Convenția de la Stockholm. Ar fi trebuit să faceți această propunere deja în februarie, așa ne-ați promis, dar nu ați făcut-o în februarie. Acum le spuneți că o veți face, dar mă întreb când o veți face, înainte de sfârșitul acestui an sau când? Uh, când spuneți că țineți cont de opiniile exprimate, acest lucru va însemna că veți avea option 3, opțiunea 3, care include toate informațiile relevante pentru identificarea PBT. În plus față de criteriile stabilite, definiția substanț- unei substanțe bio bioacumulative este acel criteriu de separare între octanol și apă. Întrebarea este dacă afectează apa, dacă substanța respectivă rămâne în apă. Am văzut mai multe studii care ne-au spus că dacă raportul este în mai mare de 100, dar sub 100 de mii, acest lucru, substanța poate să se găsească în anumite specii. Deci criteriul cred că trebuie să fie crescut pentru a se identifica bioacumularea în ființe care nu trăiesc în apă, precum urși polari sau oamenii. Așadar, vă întreb dacă propunerea noastră va veni înainte de sfârșitul anului și dacă va fi în conformitate cu opțiunea 3. Vă mulțumesc! Peter. Vă rog. Uh, uh, Sunt uh, întrebări foarte importante și foarte dificile, domnule președinte. Suntem conștienți de faptul că suntem în întârziere. Vă mulțumim că ne amintiți acest lucru, dar să nu credeți că l-am uitat. Acest lucru ne motivează să facem eforturi deosebite pentru a ajunge la finalizarea acestui proces dorim să ținem cont de toate informațiile de care dispunem și cred că acest lucru va răspunde la întrebare. Există o definiție foarte largă, așadar, a informațiilor de care ținem cont. S-a mai discutat acest subiect. Trebuie să asigurăm companiile că folosim toate informațiile de care dispunem. Vrem să ținem cont de toate aceste date. dorim să vă transmitem propunerea noastră foarte curând și dorim să mai avem discuții prin care să clarificăm toate subiectele. Doamna Satuhati, Satuhasi, mai aveți o întrebare? Mulțumesc foarte mult pentru răspuns, dar uh, nu cred că întrebările puse de membrii referitoare la lista de substanțe uh, candidate au primit un răspuns. Cred că este relevant pentru noi uh, să știm că purtați un dialog cu părțile interesate, însă mai mulți uh, membri, doamna Ris, doamna Veslun și eu, v-am pus o întrebare specifică referitoare la calendar. Știm că există sute de substanțe cunoscute, PBT, VPVB și CNR. Însă doar 15 plus încă 50 de substanțe se află la ora actuală pe, sub, pe lista oficială. Acesta este un exemplu uh, de informație pe care consumatorul trebuie să o aibă. Legislația spune că consumatorul are dreptul să obțină un răspuns în magazin atunci când dorește să cumpere un produs. Trebuie să îi se spună dacă produsul respectiv cuprinde vreo substanță de pe lista de substanțe candidate de mare toxicitate. Însă, dacă această listă de substanțe candidate uh, reprezintă doar o mică porțiune din substanțele cunoscute care, sunt, cu, care au un grad mare de toxicitate, înseamnă că nu respectăm dreptul consumatorului de a fi informat. De aceea am întrebat Comisia câte substanțe vor apărea pe listă și până când. Cum, cum veți extinde această listă și nu ați răspuns la aceste întrebări. Din păcate, nu pot să vă răspund. Nu pot să vă răspund decât din ceea ce, în ceea ce privește opinia Comisiei. Nu pot să vă răspund și din prisma statelor membre. E vorba de un uh, proces pe care îl desfășurăm în comun și ne bazăm și pe contribuția altor părți decât Comisia. În ianuarie acest an uh, am început un atelier împreună cu statele membre și acolo am uh, stabilit uh, bazele acestor lucrări. Pe baza concluziilor comune la care am ajuns ca urmare a acestui atelier, statele membre au trebuit să dezvolte o abordare de, prin identificarea substanțelor cu mare toxicitate, pe baza cărora să se construiască treptat o listă a acestor substanțe. Așadar, acest lucru nu se va întâmpla imediat, ci pe parcurs. Ei, ca și Comisia, au prezentat statelor membre rezultatele statelor membre și aceste, acestea au fost discutate și la Helsinki luna trecută. Comisia dorește acum să continue aceste acțiuni. Așadar, la următoarea ședință a autorităților competente din partea statelor membre pentru RICI și uh, pentru RICI vom discuta această chestiune. Germania, Austria, Franța, Suedia și Danemarca au primit sarcină de a ne comunica constatările și imediat ce vom afla la ce rezultate au ajuns aceste state, vom putea să vă spunem mai mult, însă la ora actuală nu vă pot da o dată precisă și numărul de substanțe care vor fi incluse pe lista substanțelor candidate. Încercăm să lucrăm cât mai repede pentru a obține aceste informații cât mai curând și pentru a elabora o listă cât mai completă. Vă mulțumesc! Thank you. The chairman was kind enough to give me... Domnule președinte, mi-a permis să, uh, să mai pun o întrebare de 5 secunde. Știu că acest subiect este foarte complicat, însă politica este una foarte simplă. Sunt 11 state membre, plus Norvegia, plus Agenția Substanțelor Chimice și toate preferă o anumită variantă. Doar două state se opun, industria substanțelor chimice și Regatul Unit. Direcția Generală Mediu dorește această schimbare și uh, Direcția Generală pentru Întreprinderi este împotrivă. Nu credeți că ar trebui să discutăm acest uh, lucru cu domnul Barroso și să spunem trebuie să facem ceea ce dorește Parlamentul, ceea ce doresc ONG-urile, ceea ce doresc majoritatea statelor membre și să spunem ne pare rău uh, că ne pare rău Marii Britanii, să spunem, ne pare, rău, Regatul Unit a pierdut această bătălie de această dată sunt atât de multe alte subiecte pe care trebuie să le abordăm în această toamnă. Așadar, uh, nu cred că este necesar să începem uh, un război uh, atâta timp cât majoritatea este foarte clară. Ați folosit bine cele 5 secunde, spune președintele. cunoașteți problema și vă veți ocupa de ea la momentul respectiv? Asta vreți să ne răspundeți. Întrebarea mea a fost dacă doriți să îl abordați pe domnul Barroso. O voi face dacă este dispus să mă asculte. Bun, în blocul 2 mai avem și punctul 6, substanțe prioritare și anexa 14, întrebare din partea domnului Rude și Has, doamna Hasi. Vreți să mai răspundeți și la aceasta? Da. Și acesta este un caz în care încercăm să obținem uh, claritate pentru a da un răspuns juridic foarte clar uh, tuturor celor care sunt afectați de aceste prevederi. Încercăm să lucrăm la acest răspuns pentru ca să fie gata la timp adică în următoarele săptămâni. Dacă se poate, însă vom avea securitatea juridică necesară până la sfârșitul săptămânii acesteia și după aceea vom putea pune la dispoziție public uh, acest răspuns tuturor. Gibt's Nachfragen? Dorește cineva să mai pună o întrebare suplimentară? Nu este cazul. Atunci trecem la blocul 3 de întrebări. care se referă la notificări și penalizări. Întrebarea colegului Fernandez. Puteți să-i dați răspunsul direct. Thanks, Mr. Chairman. Um, the answer we would like to give is that enforcement of REACH is the response. Mulțumesc, domnule președinte. Vrem să vorbim despre responsabilitatea statelor membre, articolul 125 din RICI obligă statele membre să reacționeze în cazuri similare acestuia. Apoi avem articolul 126 cu privire la penalizări, la încălcările regulamentului și la măsurile necesare de luat în acest caz. Statele membre au trebuit să notifice Comisia înainte de 1 decembrie 2008 cu privire la aceste notificări și îmi cer scuze, microfonul este extrem de departe de vorbitor. Așadar, statele, unele state membre nu au notificat încă Comisia și în decembrie 2008 Comisia a inițiat un studiu cu privire la statele membre care uh, încă nu sunt, s-au aliniat la sistemul RICH. Putem compara așadar uh, statele membre cu privire la încălcarea regulamentului RICH. Then there is a second question, Mr. Chairman, if you allow for the continuation. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, o a doua întrebare. În cazul în care există o încălcare a notificărilor uh, Comisiei Europene, Comisia a informat statele membre de notificările primise în decembrie 2008 și martie 2009, în ianuarie 2009 chiar Comisia trimisese o scrisoare statelor membre care încă nu se aliniaseră sistemului și care această scrisoare prevedea faptul că statele membre să ia la cunoștință că se află în uh, flagrant, că nu sunt, uh, nu sunt conforme cu regulamentul care este deja în vigoare. Deci aceste scrisori au fost uh, trimise mai întâi în, ma- în ianuarie și apoi în mai, o scrisoare nouă de avertisment în mai 2009. O a treia întrebare, domnule președinte, se referă la statele membre care au fost notificate de comisie și motivele pentru care au primit această notificare. Pot să vă spun că statele membre nu au prezentat motive uh, de încălcare a regulamentului precise. Din păcate, nu avem o serie de astfel de motive invocate de statele membre. Unele dintre motivele generale au fost structurile administrative. Unele state membre au cerut uh, mai mult timp pentru implementarea regulamentului, care este extrem de complex. Și aceste întârzieri câteodată au fost datorate și procedurilor naționale legislative invocate de anumite state. Ja, keine Zusatzfragen zu dem Punkt. Văd că nu mai există întrebări adiționale la acest punct. Putem trece la punctul 8, animale. Domnul Zieber, doamna Lucas și Eckert au pus întrebări cu privire la experimentele pe animale. Domnule Boșat, puteți răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, aceste întrebări din partea colegilor Zeber, Lucat și Eckhart sunt pertinente. Vreau să vă răspund că suntem în discuții permanente cu ECA și cu industria și alți actori cu privire la rich. În baza acestor discuții nu avem niciun motiv să credem că numărul de animale care erau estimat să fie folosit în scopul rich va crește. Deci nu considerăm că acest număr va crește. A fost publicat un studiu de către profesorul Hartung și studiul acesta care critică decizia RICI ni se pare nejustificat. Suntem de acord cu uh, comunicatul de presă dat de ECA cu privire la acest studiu, care a supraestimat impactul uh, legislației Uniunii Europene de șase ori în ceea ce privește animalele și testele efectuate asupra animalelor. Impactul uh, acestei legislații fusese estimat în studiul de impact cu privire la animale dinainte de implementarea RICI. Considerăm că aceste estimări nu au fost depășite. Se ține cont de prevederile de mediu, se ține cont de protecția animalelor și s-au luat măsuri în acest sens. Una din uh, măsurile, una din motivele pentru adoptarea acestui regulament au fost faptul că mai multe substanțe fuseseră folosite pe piață fără să existe studii și informații cu privire la consecințele acestor substanțe pe sănătatea umană și animală. Rich a venit pentru a umple aceste lacune, de a se asigura că industria folosește substanțele în cunoștință de cauză față de riscurile acestora pentru a proteja ființele umane și animalele. Comisia a fost întotdeauna foarte răspicată, a vorbit foarte răspicat în ceea ce privește nevoia de regulament în acest regulament, în acest domeniu, pentru a îmbunătăți situația umană și animală în următorii ani. Acest lucru este, a fost afirmat ca fiind scopul directivei de mai mult timp. Pentru a minimaliza însă impactul testelor animale pe animale, uh, regulamentul prevede mai multe posibilități de adaptare a necesităților de testare, de folosirea datelor deja existente sau de folosirea unei metode alternative. Mai ales acest lucru se aplică la animalele vertebrate, care nu trebuie să fie folosite ca animale de testare decât în ultimă instanță, iar teste odată efectuate nu trebuie repetate. Se vor folosi mai degrabă informațiile obținute în testele anterioare printr-un schimb de informații prin intermediul SIFS. Anexa 11 prevede adaptarea informațiilor de la testele alternative sau de la metodele alternative. Comisia este implicată în mai multe activități de reducere a testării pe animale și de a accelera aplicarea unor abordări alternative. Aceasta uh, duce de la activități GRS, la, proces, la programe de cercetare și programul cadru de cercetare 7 în coordonare cu programele OECD în acest domeniu. Vreau de asemenea în final să vă spun că Comisia a făcut anul trecut o propunere care prevede o implementare mai profundă a măsurilor de reducere a acestor teste pentru a reduce și suferința animalelor care sunt supuse acestor teste. Mulțumesc, domnule președinte. Nachfrage. Doamna Lucas are o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că aveți dreptate când spuneți că articolul respectiv care a fost publicat cu privire la testele animale a fost o supraestimare a situației. Știți însă că de, în continuare se folosește un număr mare de animale pentru testele RICI și mă întreb dacă dumneavoastră ați răspuns chiar la întrebarea pe care am pus-o eu. În primul rând, ce vreți să faceți pentru a accelera folosirea de modele alternative, incluzând uh, metodologia toxicogenomilor, dar și ce doriți face uh, pentru o colaborare cu forurile americane Uh, de studiu asupra toxicității, pentru că și în aceste foruri se discute exact despre validarea acestor proceduri. Aș vrea să știu de asemenea și ce face Comisia pentru a valida măsurile alternative și metodologiile alternative. Și în al doilea rând, sunteți de acord cu faptul că anumite informații obținute la teste anterioare ar putea fi folosite pentru a evita teste asupra animalelor. Pentru că foarte, de foarte multe ori se folosește testul pe animal ca primă instanță. Dar se pare că există deja destule date cu privire la expunerea ființelor umane la anumite substanțe care ar putea să fie suficiente și să nu mai necesite și o testare asupra animalelor. Deci ce considerați, considerați că este valabil acest argument? Puteți să-mi răspundeți, vă rog, și la întrebările pe care le-am pus înainte. Mulțumesc! Herr Domnule președinte, cred că în mare am răspuns la întrebările care au fost uh, adresate acum. Dar din moment ce membrii Parlamentului nu se arată mulțumiți de ceea ce am spus, voi repeta că în momentul în care RICI a fost adoptat ca regulament, ne-am gândit la maniera în care fiecare din statele membre, într-un termen de 10 ani, va reuși să își completeze golurile din know-how-ul eh, în acest domeniu, astfel încât să putem opera toți într-o manieră armonizată cu aceste prevederi. Acesta este exercițiul în care ne-am lansat acum. Noi susținem întru totul ceea ce a spus ECA în ce privește uh, reacția la acest articol. Există unele constrângeri destul de complicate, experții nu le împărtășesc întru totul, poate că nu vor duce la uh, cifrele pe care noi le avem acum pe față. În abordarea americană Am unele date pe care vi le voi citi, mai ales anexa 11 a RICI, aplicarea directă a metodologiilor alternative, ca cele menționate în raportul Academiei de Științe din Statele Unite, mm, găsesc o metodologie pertinentă în ce privește prevenirea riscurilor este uh, un element reținu, de reținut în legătură cu această anexă 11. Asta este tot ce pot adăuga în legătură cu întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. În cazul acesta trecem la punctul următor, impactul RICI asupra mediului înconjurător și stării de sănătate. Colegul Zeber mai are însă o întrebare în legătură cu animalele. Un articol al profesorului Hartung a trezit uh, interes. Aș vrea să știu ce uh, fonduri sunt puse la, de către Comisie la dispoziție pentru stimularea unor metode de cercetare alternative la testele uh, asupra animalelor. Îmi pare rău, domnule președinte, nu dispun uh, acum de cifre exacte în legătură cu aceste fonduri, dar uh, voi răspunde în scris întrebării colegului Zeib. Iar acum, într-adevăr, ajungem la punctul următor, impactul RICI asupra sănătății și competitivității întreprinderilor. Dacă ați pregătit răspunsuri la aceste întrebări, Poate aș putea să încep cu impactul asupra competitivității întreprinderilor, iar uh, GUS după aceea va putea să continue. În ce privește competitivitatea, trebuie să distingem două niveluri. Unul, competitivitatea industriei ca tare, iar celălalt, dacă există oare dezavantaje um, asupra competitorilor dincolo de regulamentul RICI. Am studiat cu atenție aceste aspecte. Nu am introdus în regulamentul RICI nici un fel de obligații care să creeze efecte negative asupra uh, industriei uh, producătoare de uh, produse chimice. Deci, la nivelul 1 nu cred că există un nivel, un impact absolut negativ În ce privește competitivitatea industriei chimice, este însă foarte dificil să facem de pe acum uh, afirmații, pentru că în clipa de față companiile abia pregătesc documentația de înregistrare. Nu avem cum să uh, cunoaștem un feedback imediat, un impact imediat în legătură cu costurile suplimentare, efectele suplimentare. Mi-e teamă că efectele crizei economice sunt mult mai grave decât eventualele efecte negative ale regulamentului RICI. Ne-am străduit să nu creăm poveri suplimentare pentru industria de resort. Pe de altă parte, suntem preocupați de competitivitatea industriei chimice în general și există un grup de experți care va studia acest impact. El s-a înființat anul trecut și vom uh, urmări și uh, recomandările pe care acest grup le va elabora. În legătură cu efectul asupra naturii, se va răspunde imediat. Mulțumesc! Noi uh, vă spunem că noi monitorizăm impactul. De la bun început am început această monitorizare și uh, am stabilit niște repere pentru a putea face comparații în viitor Cred că în 2012 vom avea și concluzii. Dispunem de un instrument activ pentru a evalua impactul RICI asupra stării de sănătate. Mulțumesc. În cazul acesta, ultima rundă de întrebări. Colegul Perilio se interesează în legătură cu efectele asupra altor legi, iar colegale pași în legătură cu nanomaterialul. Dați-mi voie să încep în legătură cu interferența eventual sau impactul asupra altor acte normative. RICI nu înseamnă un început în legiferarea aspectelor legate de produsele chimice. Au mai existat acte normative. RICI în același timp nu se referă la toate produsele chimice. Există în continuare și uh, alte domenii uh, legate de uh, industria alimentară, de pildă, la care RICI nu se referă. Uh, există unele legături cu directiva privind cosmeticele sau uh, etichetarea uh, substanțelor chimice, uh, RIC nu a pătruns în acest domeniu, s-au făcut linii de demarcație foarte clare în legătură cu ceea ce uh, se uh, cuprinde în reglementările RICI și uh, celelalte prevederi legale. Oricum, uh, eu cred că toate uh, actele normative din acest domeniu vor reuși mai degrabă să se ajute reciproc în un cadru juridic care să garanteze uh, securitatea utilizării acestor substanțe chimice și vă asigurăm că la nivelul Comisiei urmărim cu mare atenție uh, care sunt interconectările între RICI și alte prevederi legale atunci când vom face propuneri de revizuire sau amendare a legislației actuale ca să nu existe suprapuneri inutile sau incertitudini goluri uh, legale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește uh, nanomaterialele, principiul No Data, No Market Principles, deci dacă nu dispunem uh, de date, nu încercăm să stabilim și principii pentru această piață, nu cred că este neapărat valabil. Există dosare de înregistrare care se referă la nanomateriale și Uh, ele vor conține toate informațiile relevante privind nanomaterialul. Va trebui să ne străduim să stabilim standarde înalte pentru protecția sănătății umane. Este foarte clar că multe nanomateriale sunt produse de tehnologii uh, foarte novatoare, fie că este vorba despre uh, industria uh, medica farmaceutică, fie uh, despre alte domenii. Oricum, nanomaterialele trebuie să se afle în atenția noastră, să le abordăm într-o manieră unitară. Comisia își propune să revizuiască toată legislația din acest domeniu pentru utilizarea nanomaterialelor, produselor um, care pot să aibă efecte asupra sănătății umane. Comisia dorește să revizuiască din acest punct de vedere legislația, iar um, în 2011 sperăm să uh, realizăm un raport care să facă propuneri de operare de modificări în aceste prevederi. Vă mulțumim pentru aceste întrebări adresate de membrii Parlamentului European. Dacă există întrebări suplimentare, Carl Schlüter, da? Dacă vorbiți despre faptul că RICI acoperă anumite domenii, oare testele actuale toxicologice în legătură cu anumite uh, proprietăți nanospecifice um, există niște studii de impact? Pentru că dacă mă gândesc bine, um, nu vreau ca într-o zi de duminică în aprilie 2011 să primim abia rezultatele în legătură cu asta, pentru că 22 aprilie este o duminică. Herr Borchert. Uh, before uh, <laughs> I could not find it was a Sunday, but I think. Nu mi-am dat seama că e vorba de o zi de duminică, dar vă mulțumesc. Atunci 22 aprilie. Această problemă se discută în cadrul uh, OCDE și vă vom informa ca urmare a discuțiilor care se poartă acolo. Ja, wir sind am Ende dieser Frage. Am ajuns la finalul acestei uh, runde de întrebări în legătură cu RICI, care este un punct strategic în ce privește politica Uniunii Europene vis-a-vis de mediul înconjurător. Aceste 4.000 de substanțe chimice care se află pe piață, uh, circulă în clipa de față, trebuie să fie controlate. Acest mecanism, această mașinărie a demarat cu succes, dar există și probleme cum ar putea să fie altfel, având în vedere această multitudine de substanțe. Ați auzit întrebările colegilor și colegilor. Comisia noastră va urmări și pe viitor evoluțiile în acest domeniu. În noiembrie vom mai avea ocazia să ne întâlnim cu directorul Agenției Europene pentru Produse Chimice și probabil că anumite întrebări specifice vor mai fi adresate. Mulțumesc domnilor Surek și Boșar pentru prezența lor în mijlocul nostru, pentru răspunsurile pe care ni le-au acordat și într-un stadiu um, mai um, târziu vom reveni asupra acestor probleme. Stimate colegi, stimați colegi, trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și este vorba despre punctul numărul 8, proiectul de măsură uh, de comitologie cu control în cadrul uh, directivei privind sistemul de comercializare a cotelor de emisie și este vorba despre lista sectoarelor și subsectoarelor care uh, sunt expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de carbon. Problematica carbon leakage Hier ist zu uns gekommen aus äh, der Kommission. Îl avem printre noi din partea Comisiei pe domnul Ivon Zwingenberg, Hans Bergman și Damien Meadows din partea DG Mediu. Propun să ne prezinte mai întâi comisia care este starea de fapt și după aceea să trecem la dezbaterea ca atare. Cine dorește să înceapă? Damien Meadows dorește să ia cuvântul întâi. Vă rog. Many thanks and good morning. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor. Comisia prezintă acum prima măsură legislativă prin care se implementează pachetul climă și energie, convenit la sfârșitul anului trecut. Acest, această listă a industriilor uh, expuse relocării carbonului a fost uh, discutată la negocierile de anul trecut, iar uh, Consiliul European și Parlamentul au stabilit atunci un termen limită de adoptare de către Comisie a acestui act 21 decembrie 2009. Pentru ca adoptarea să aibă loc la acest termen limită, trebuie să ne grăbim. Parlamentul um, a produs la timp examinarea, toate statele membre au adoptat acest lucru. Așadar, acest uh, reglementare va fi adoptată pe ultima, în ultima zi lucrătoare a Comisiei în acest an, 23 decembrie. Înainte de a primi uh, toate informările în legătură cu, uh, informa- cu implementarea directivei, această listă va fi revizuită după rezultatul de la Copenhaga și a fost pregătită pentru scenariul în care Uniunea Europeană își păstrează angajamentul de 20%. De 20%. Așteptăm uh, să vedem uh, și care va fi rezultatul din Senatul American. Dar dacă nu se schimbă nimic, până în 2014 obiectivele noastre vor rămâne aceleași. Pentru perioada 2015-2019 va fi folosită o altă listă, în ceea ce privește conținutul acestei liste. Ea are 164 de sectoare industriale, sectoare și subsectoare industriale, care, în conformitate cu uh, criteriile detaliate din directivă, au fost considerate ca fiind expuse relocării carbonului. Comisia nu are o marjă de manevră foarte mare, pentru că Parlamentul și Consiliul au stabilit criteriile pe baza discuțiilor de anul trecut. Am avut un uh, proces foarte transparent prin care am elaborat această listă. Am notificat uh, Parlamentul în legătură cu acest lucru uh, și am publicat acest lucru și pe site-ul nostru. Am pregătit și un comunicat de presă și o lucrare cu întrebări și răspunsuri. Așadar, există răspunsuri privitoare la toate rezultatele noastre. Ultima observație pe care vreau să o fac în legătură cu lista, vreau să subliniez că aceasta, acestea au fost cele mai uh, multe informații pe care le-am putut evalua în detaliu până acum. E adevărat că în anii următori vor fi adăugate și alte sectoare la această listă dacă informațiile de care dispunem vor impune acest lucru. Dar până acum Comisia a analizat cele 164 de sectoare și se pare că ele sunt uh, conforme cu criteriile stabilite în directivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru introducere. Înainte să mai ascultăm pe ceilalți, vreau să îi salut, salut grupul uh, reprezentanților în domeniul mediului din Irlanda de Nord. Bine ați venit la noi în Comisia de Mediu din Parlamentul European. Avem mai multe luări de cuvânt. Mai întâi, domnul Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați pus acest subiect pe ordinea de zi, pentru că au existat deja mai multe discuții pe această temă și s-au făcut și mai multe observații critice, în primul rând din partea ONG-urilor și în al doilea rând din partea industriei. În ceea ce privește tot ce știu eu până acum, tot ce am citit uh, ca reacții din partea diferitelor act- diferiților actori, pot să spun că până acum Comisia a luat o decizie foarte bună. A făcut o propunere foarte bună. Cred că Comisia și-a îndeplinit rolul și a ținut cont de mandatul pe care i l-au dat Consiliul și Parlamentul. Aș vrea să lansez un apel către organizațiile non-guvernamentale și anume că nu ar trebui să criticăm tot timpul deciziile Uniunii Europene în ceea ce privește pachetul de climă. Avem un obiectiv ambițios de 20% în caz că Uniunea Europeană este singură, 30% dacă primește alți aliați la Copenhaga. Aceste două obiective sunt foarte ambițioase. Noul guvern japonez a spus, în fine, din fericire, că dorește să își crească obiectivul la 25%, dar dacă nu mă înșel, nu a făcut nicio propunere de a depăși aceste 25% și la Statele Unite știm exact care este situația, că este extrem de dificil pentru că legea care a fost adoptată de către Camera Reprezentanților prevede o prelungire a emisiilor de dioxid de carbon cu 10% în formula actuală, ceea ce va fi foarte dificil, mai ales având în vedere obiectivele de la Copenhaga. Suntem așadar cu obiectivul nostru de 20%, vezi 30%, chiar destul de ambițioși. Lucrurile nu stau deloc foarte bine și niciun caz nu trebuie să considerăm că acest obiectiv este ultimul pe care l-am propus, dar în momentul de față este o provocare. O parte a compromisului pe care l-am făcut este că pentru a putea evita uh, carbon leakage-ul, nu trebuie să ne abatem de la aceste obiective. Acesta este și punctul pe care vreau să vi-l prezint astăzi ca fiind cel central. Dacă propunerea Comisiei este cea pe care dorim să o susținem, nu trebuie să ne abatem de la acest obiectiv. Nu se pune problema să stabilim alt obiectiv, ci mai degrabă să-l respectăm pe acesta. Știm cu toții că pentru Copenhaga avem nevoie de bani, e nevoie, sigur, de un sistem de comercializare a emisiilor, dar marea parte a emisiilor din comercializare emisiilor trebuie să fie um, să își găsească locul în sistemul actual, pentru că până în 2013, majoritatea dintre ele vor fi emise până în 2013. De asemenea, trebuie spus că peste 50% a emisiilor, ale emisiilor uh, Europei nu sunt acoperite de schema de comercializare cu emisie pentru că există sectoare care nu sunt încă acoperite de această schemă și va trebui deci să acoperim aceste sectoare cu finanțarea prevăzută la Copenhaga. Cred că deci acesta este un obiectiv destul de bun. Am câteva întrebări însă pe care vreau să le adresez Comisiei. Într-o scrisoare din partea ONG-urilor am citit că și la o un rezultat pozitiv al reuniunii de la Copenhaga, pe care nu-l mai așteptăm, dar să nu pierdem speranța. Deci chiar dacă am ajunge la un acord la Copenhaga, ar putea eventual să aibă loc și în state terțe un sistem de comercializare cu emisii, dar chiar și atunci nu se va putea face o revizuire a actualului obiectiv. Domnul Mereus ne-a spus însă că lucrurile nu stau așa la comisie. Eu aș vrea să mai aud odată răspunsul dumnealui. Dacă uh, vom ajunge la un regulament, la un acord la Copenhaga și se vor coopta și state terțe la acest sistem de comercializare, care va fi situația după aceea. Sigur, repet, nu cred că va fi cazul, dar aș crede de cuvință că ar trebui să discutăm și despre acest uh, caz. Oare atunci, mă întreb eu, însă se va adapta sistemul sau nu? Și în al doilea rând putem pune această întrebare și altfel. S-ar putea să existe sectoare în industrie care, la un obiectiv de 20%, nu sunt afectate de carbon leakage. Dacă însă stabilim obiectivele și avem un acord până la sfârșit, atunci cum ar fi adaptat sistemul după aceea? Se va redeschide lista, se va spune că dacă reușim să ajungem la o reducere de 30% fără comercializare, atunci poate că mai există și alte sectoare care sunt în pericol să fie afectate de carbon leakage. Acestea sunt cele două întrebări esențiale. 77% dintre emisii sunt uh, prevăzute um, ca fiind, sunt așteptate pe viitor, dar nu e vorba de întreprinderile de ciment, de exemplu, de de fabrici, de exemplu, pentru că acolo acestea intră sub alt, uh, alte prevederi. Există însă foarte multe întreprinderi care nu sunt uh, afectate, nu sunt, de fapt, nu intră în această schemă. Și care este procentul acestora? Aceasta este întrebarea mea. Și care, sunt, care este procentul întreprinderilor care poate să se aștepte să facă parte din schema de comercializare în conformitate cu propunerea Comisiei. Mulțumesc! Danke, Peter Liese. Wir nehmen so Dreierblöcke für die Beantwortung und ich darf... Mulțumesc că avem uh, acum uh, printre noi pe doamna Evelyn Doyle, care este fosta noastră raportoare cu privire la comercializarea emisiilor, care se interesează în continuare de acest dosar. După ce putem spune că am obținut un succes în Irlanda, în weekend acum poate să fie și relaxată să se ocupe de alte subiecte. Bine ați venit! Următorul Cuvânt însă îl are domnul Prodi acum. Eu sunt mm, contrario a questa... Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, nu sunt de acord cu acest document. De ce? Pentru că, în opinia mea, la Copenhaga scopul nostru ar trebui să ajungem la un consens global. Dacă nu ajungem la un uh, consens, înseamnă că nu ne-am atins scopul. Trebuie să vedem ce se poate face în ceea ce privește relocarea carbonului, însă dacă urmărim doar acest obiectiv, pierdem din vedere obiectivul general de a ajunge la un uh, acord global. Dacă ajungem la un acord global, pe de altă parte, înseamnă că vom fi ajuns și la un acord privind relocarea carbonului. Deci trebuie să ne concentrăm pe acordul global, pe consensul global. Însă lipsesc anumite chestiuni destul de importante. Ne lipsește o clauză a echității, pentru că statele în curs de dezvoltare nu au încă suficiente garanții că dreptul lor de dezvoltare le va fi respectat că li se va permite să se dezvolte. În al doilea rând, și acest lucru l-am uh, spus și înscris președintelui Comisiei, domnului Barroso, această abordare pentru controlul emisiilor este prea compartamentalizată, prea fragmentată. Ne trebuie una mai generală și mai simplă pentru a putea gestiona în mod adecvat combustia combustibililor fusili. Nu cred că trebuie să introducem tot felul de metode de scutire, de permitere a combustiei nereglementate. Personal, cred că trebuie să ajungem să avem durabilitate. Până la urmă, de la 5 tone pe persoană de emisie pe an, trebuie să ajungem la o tonă de emisii de persoană pe an. Dacă această formulă este durabilă, consider că trebuie să existe justiție în domeniul mediului și echitate. Trebuie ca toată lumea să aibă acces egal la resursele naturale și la atmosferă. De aceea, cred că ar trebui să pregătim permise de emisie echivalente cu câte o tonă de emisii de persoană pe an. Și pe această bază trebuie să creăm un sistem de acces egal la resursele naturale. Consider că acest considerent ar putea fi unul cheie pentru Africa, pentru că ei au uh, niveluri de emisii cu mult sub o tonă de CO2 de persoană pe an, ceea ce înseamnă că la ora actuală sunt la 0,8%. Pentru ei acest lucru le-ar permite să se adapteze schimbărilor climatice. Venitul pe care l-ar primi Africa comercializând emisii ar fi de 15 miliarde de euro. Așadar, cred că trebuie să ne concentrăm pe consensul global pe care dorim să-l atingem la Copenhaga. Acesta este elementul esențial. Acest lucru vreau să-l spun comisiei, pentru că fără această clauză de echitate, mă îndoiesc că vom ajunge la un acord în Copenhaga. Mulțumesc, doamna de Brun. Clearly at the outset here the... Mulțumesc. Evident, comisia a spus de la bun început că scopul este să uh, să se asigure că, în cazul în care sunt alte state în curs de dezvoltare care nu participă la acordul internațional uh, privind emisiile, atunci statele terțe nu sunt supuse acelorși restricții în privința emisiilor. Acest lucru a fost dezbătut foarte mult când am uh, discutat pachetul energie și climă. Ideea era să se asigure că aceleași standarde înalte sunt respectate peste tot, mai degrabă decât să avem un sistem care să întindă la maxim, să extindă la maxim limitele um, pachetului energie până la nivelul la care ar, am fi nevoit să ne întoarcem la nivelele de 100% la sută de mai de mult, care erau criticate cu atâta vehemență mai de mult. Uh, Aș vrea să știu mai multe despre acele date care se pare că nu sunt disponibile, se pare că s-au făcut doar studii private. Ce se face pentru obținerea acestor date? Eu n-am înțeles foarte bine de la comisie în această dimineață ce vor face cei de la comisie atunci când nu dispun de suficiente informații. S-a spus că în 2010 vor fi analizate și alte sectoare industriale. Uh, la ce fel de propuneri vă așteptați? Ce fel de propuneri vă așteptați să faceți în privința schemei de comercializare a emisiilor? În ce măsură se vor putea acorda locații de 100% gratuit și în ce măsură acest proces va fi unul clar și care va permite la instaurarea standardelor înalte peste tot? fără a trebui așadar să coborâm uh, standardele și să trebuiască să într-începem negocierile pentru a cere statelor terțe să reducă emisiile. Pentru că noi le-am tot spus oamenilor că Uniunea Europeană este răspunzătoare și că tratați acest subiect uh, cât se poate de serios. Mulțumesc. Dorește Comisia să răspundă la întrebări acum? Doamna Slimberg are cuvântul. Domnule președinte, îmi cer scuze pentru întârziere, însă domnul uh, Meadows, um, adjunctul meu, va da deja informațiile în legătură cu această temă. Le mulțumesc uh, deputaților pentru uh, întrebările adresate, le voi răspunde, voi răspunde în ordine. În primul rând, este important să nu uităm că această listă este o primă variantă, o primă listă, va trebui să fie revizuită din trei puncte de vedere. Cel mai important punct de vedere este faptul că după Copenhaga, Comisia va, Comisiei se va cere și va primi mandat să uh, evalueze rezultatul negocierilor internaționale și va vedea dacă uh, există vreun impact asupra abordării uh, de până acum. Comisia va trebui să facă acest lucru până în iunie anul viitor, va elabora un raport și va vedea dacă abordarea noastră de până acum stă în picioare sau dacă trebuie să fie modificată. Să sperăm că vom avea un acord bun la Copenhaga și că urmare acestuia vom analiza dacă riscul semnificativ de relocare a carbonului există în continuare în aceste sectoare sau dacă este diminuat. Și vom vedea, vom analiza și datele uh, expunerii comerciale. Statele se vor lua și ele măsuri, vor avea și ele obiective țintă de, la nivel comparabil și vom vedea în uh, informațiile privitoare la comerț dacă acele state pot fi eliminate de pe listă. Aceasta este o variantă. Așadar, uh, se va face o evaluare după Copenhaga. Eu personal nu am văzut documentul uh, ONG-ului la care vă referați, dar cu siguranță vom putea să facem adaptarea. Dacă rezultatul la Copenhaga nu este ideal și dacă sarcina va fi în continuare inegală, vom analiza și acest lucru. Acest lucru s-a avut în vedere în pachetul negociat anul trecut, abordarea cu uh, alocații gratuite și uh, a fost analizat anul trecut. Colegislatorii vor uh, stabili dacă este nevoie de măsuri suplimentare, însă acest lucru se va întâmpla după Copenhaga. Ați spus că 77% dintre emisii sunt acoperite. Nu știu exact ce procent um, reprezintă um, izolațiile, dar uh, probabil că acesta este sub 50%. Cam aceasta este varianta, cam aceasta este uh, cifra pe care vă pot da acum, însă va trebui să verific în privința sectoarelor uh, la care se vor face licitații, acestea sunt multe, nu uh, emitenții mari uh, sunt cei care nu vor fi acoperiți de sistem. Sunt mai multe sectoare și subsectoare care nu figurează pe listă, ei își susțin cauza, spun că merită să fie pe listă. Unul dintre aceste sectoare bine cunoscut este subsectorul ceramicii, vorba de cărămizi și țigle. Uh, acest sector este reevaluat pe baza, va fi reevaluat pe baza informațiilor pe care le va transmite în lunile următoare. Așadar, anual se pot adăuga la această listă sectoare, ca urmare a evaluărilor. Comisia poate analiza orice sector care furnizează mai multe date. Acest lucru se poate face la inițiativa Comisiei sau statelor membre. Deci, lista poate fi completată cu sectoare care îndeplinesc criteriile. Însă, sectoarele nu pot fi uh, eliminate de pe listă înainte de finalizarea termenului de 5 ani. 5 ani. După Copenhaga, însă, se va face o revizie completă și, ca urmare a acelei revizii, este posibil ca anumite sectoare să fie eliminate de pe listă. În legătură cu întrebarea domnului Prodi, prevederile echitatea care trebuie să nu fie uitată la Copenhaga. Ținem cont de aceste observații, negociem acest lucru, să negocie, negociem acest lucru și la Bangkok. Vom vedea care este rezultatul acelor negocieri înainte de Copenhaga. Este important uh, să nu uităm că lista propusă de comisie privitoare la relocarea carbonului este bazată pe um, obiectivul uh, de 20%. Dacă după Copenhaga vom avea un obiectiv mai înalt, va trebui să reavaluăm uh, acest obiectiv și din punct de vedere al angajamentelor luate de statele membre. Am primit și o întrebare în legătură cu datele și cu ce se poate face pentru a avea informații mai fiabile. Uh, ne concentrăm la ora actuală asupra sectorilor care și-au exprimat uh, interesul uh, de a figura pe listă. Am lucrat cu industria și cu statele membre pentru a obține informații mai bune și vom vedea dacă putem obține informații generale de calitate mai bună. Vom primi uh, statistici noi, avem un nou nomenclator care este folosit uh, Așadar, uh, acest aspect privitor la date este în evoluție continuă. Un lucru pe care vreau să-l subliniez, domnule președinte, pentru că nu vreau să existe neînțelegeri, s-a spus că unele sectoare vor fi scutite de uh, schema de comercializare cu emisii. Trebuie să spun că acest lucru nu este corect. Toate instalațiile sunt uh, acoperite de schema de comercializare cu emisii și asta nu pentru că un anumit sector este sau nu pe listă. Indiferent dacă este sau nu pe listă, sectorul, sectoarele sunt acoperite de schema comercializării cu emisii. Aceasta se face pe baza unui obiectiv de un obiectiv de 100%, care obiectiv va fi adoptat anul viitor. Fiecare sector și subsector trebuie să fie în, uh, într-o medie de cele mai bune 10% sec- sectoare în ceea ce privește emisiile. Emisiile pot fi, permisele de emisii pot fi cumpărate prin licitații sau pe piața secundară. Mulțumesc! Mulțumesc, cred că aceasta a fost o constatare foarte utilă. Doamna Rovana Plum dorește să ia cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Am ascultat cu mare interes uh, comentariile care au fost făcute acum de către Comisie. Eu vreau în intervenția mea să salut uh, propunerea Comisiei uh, și să mă refer în mod special la faptul că, într-adevăr, dacă dorim o economie care să fie în continuă dezvoltare și care să fie o economie verde și ținând cont de numărul de locuri de muncă, de care avem nevoie cred că nu trebuie să avem elemente discriminatorii în ceea ce privește sectoarele industriale și în intervenția mea vroiam să pun accentul pe necesitatea reevaluării sectoarelor care să fie trecute în lista care să beneficieze de certificatele gratuite în schema ETS-ului, eh, Uh, incluzând sectorul de uh, industriei de cărămizi și țiglă, pentru că el este un segment care este inclus în dezvoltarea construcțiilor de care toate statele au nevoie și acum și în perioada următoare. Nu înțelesesem ce uh, răspunsul Comisiei în ceea ce privește faptul că datele transmise dinspre acest sector uh, către Comisie nu sunt credibile și că nu vin din surse oficiale și în acest sens doresc încă o dată să solicit Comisiei ca să reanalizeze și includerea acestui sector care este important și mă refer aici nu numai în uh, țara pe care o reprezint România, ci și în alte state care și-au uh, impus și au explicat uh, acest uh, punct de vedere. Vă mulțumesc! Linda McEwen. Mulțumesc, Linda McEwen. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l ținem minte atunci când îi ascult pe colegi chiar mă gândesc că e important, pentru că în mandatul nostru de negociere trebuie să nu uităm, deci, că în legislația pe care dorim să o întocmim, trebuie să întocmim o listă până la sfârșitul anului 2010. Nu mm, știu dacă este un calendar bun, dar cred că calendarul și Parlamentul, cu o presiune foarte mare din partea Consiliului, S-au pus de acord pe acest calendar de sfârșitul anului 2010 pentru a întocmi această listă. Comisia trebuie să urmeze acest mandat, nu poate să schimbe data respectivă. Și eu am uh, primit uh, reprezentanța ai lobbyilor din uh, industrie și din ONG-uri, deci din ambele părți. Nu pot spune că suntem de o parte, dar ceea ce s-a, de o parte sau de alta, dar ceea ce s-a decis, s-a decis și trebuie să amintim că mai ales Parlamentul și, de fapt, nu numai Parlamentul, ci și Consiliul a fost de acord cu această hotărâre. Deci, Comisia va clarifica, poate, punctul dacă lista respectivă pune probleme în negocieri dacă alte state își fac propria lor listă pentru a merge la negocieri. Ar fi util să știm acest lucru. Am primit reprezentanții ai uh, lobbyiștilor din partea unor care doreau să extindă perioada de obiect, pentru obiectivul 20%, dincolo de 2020. -20, unii doresc ca termenul să fie 2014, uh, alții doresc să le extindă. În orice caz, mai multe sectoare au dorit să aibă ceva de spus. Bineînțeles că sectoarele sunt foarte numeroase, dar vreau să vă amintesc că și dumneavoastră în Parlamentul European ați dorit ca anumite sectoare să fie prezente în această listă care a devenit foarte lungă. Am adăugat chiar uh, multe elemente pe această listă, tot în, uh, de comun acord cu Parlamentul. Deci, cred că Comisia își face datoria până acum am auzit explicația cu privire la impactul țărilor terțe, dar cred că dacă vom avea revizuirea de după Copenhaga, vom vedea cum putea să evaluăm țările terțe după aceea. Înainte nu mi se pare un lucru posibil. Probabil că trebuia să facem acest lucru mai de mult, dar așa ne-am pus de acord și asta este situația în momentul de față. Deci, iată, din partea mea, eu cred că Comisia își face datoria așa cum i-a cerut Parlamentul și Consiliul. Mulțumesc! Und noch Richard Seber. Domnul Zeber, mulțumesc, domnule președinte. Este corect. Lista respectivă este foarte lungă, dar cred că trebuie să fie lungă. Trebuie să vă amintesc că în Europa avem un sistem uh, unic. Eficiența energetică este în Europa în continuare dublă decât uh, pe piețele care nu au un astfel de sistem. Așadar, avem o oarecare justificare pentru a fi atât de riguroși. Uh, considerentul 16, care a intrat acum uh, pe lista de negociere cu Consiliu, stabilește ca industria să aibă posibilitatea să se desfășoare în continuare pe deplin pe piețele europene. Am auzit de asemenea că se plânge multă lume de netransparența procesului decizional. Noi, Parlamentul, nu suntem, bineînțeles, foarte mulțumiți de procesul de comitologie, de această procedură, dar cred că și Comisia are motive să spună că acționează după anumite prevederi foarte concrete, după un mandat care i-a fost atribuit și după ce a comunicat cu diferitele sectoare și subsectoare, deși această comunicare trebuie îmbunătățită. E nevoie de muncă de convingere. Într-adevăr, avem nevoie de un sistem care are consecințe financiare și sociale în Europa în general, reprezentanța Comisiei a menționat pe bună dreptate procesul de jalonare. Cred că Astfel se va crea și o posibilitate de îmbunătățire a comunicării. Știți că lista excepțiilor este și ea supusă unor criterii și aș vrea să rog Comisia să ne spună cum planifică concret să stabilească aceste jaloane și criterii pentru lista de excepții și cum prevede participarea Parlamentului sau a altor actori pentru a asigura transparența. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Slingenberg. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am reținut uh, intervențiile legate de industria cărămizilor și țiglelor mi se pare într-adevăr că uh, o serie de state membre și-au exprimat uh, ex- preocuparea în legătură cu acest domeniu și în cadrul comitologiei noi am făcut unele adausuri. Dorim să uh, restudiem această problemă cât mai curând posibil și există și alte sectoare asupra cărora am dorit să revenim. Se află pe agenda noastră de lucru, vom face acest lucru în următoarele luni. Dorim să identificăm uh, datele uh, cu care trebuie să ieșim pe piață și să avem, uh, din acest punct de vedere, discuții directe cu statele membre. Îi mulțumesc și doamnei McGavin pentru faptul că mi-a amintit ce prevăd reglementările. Deadline-ul uh, se pare că este la finele acestui an. Nu cred că în momentul în care am făcut propunerea um, am uh, procedat foarte corect, dar până la urmă uh, s-a decis că la finele acestui an vom furniza o listă. Um, am primit întrebări din partea unor state membre ele au studiat proiectul acestei liste, am uh, avut chestionare completate de către statele membre, primim în continuare întrebări. Faptul că uh, am avut o abordare, să spunem, mai puțin uh, agregată, mai puțin armonizată, um, a creat unele dificultăți. Există foarte multe subsectoare asupra cărora trebuie să ne aplecăm atenția și să ne armonizăm din acest punct de vedere mai mult. Ne-am concentrat pe sectoarele în care evidențele sunt clare. Am reținut toate întrebările. În momentul în care nu vă aflați pe listă, nu înseamnă că sunteți uh, scutit de a uh, respecta toate reglementările. Doamna Eivar s-a referit și uh, ea la problema cărămizilor și uh, este nevoie de o mai mare transparență și o implicare a tuturor părților interesate. Noi am uh, declanșat și o revizuire a sistemului ETS și din acest punct de vedere ne dorim mai multă transparență. Există o serie întreagă de uh, părți reprezentanți ai părților interesate care participă la reuniunile cu, cu noi. Avem uh, reuniuni și în cadrul procesului de codecizie până la patru asemenea întâlniri până la uh, votul din septembrie. Am avut nenumărate întâlniri bilaterale cu reprezentanții tuturor sectoarelor când aveau nelămuriri în legătură cu metodologia. În ce privește studiul de impact, și uh, modul în care sunt calculate costurile, toate aceste informații se găsesc pe site-ul nostru și vă invit să-l consultați. Aceasta este abordarea noastră uh, normală, uh, o colaborare strânsă cu toate părțile interesate. În ce privește jaloanele, este același proces pe care l-am parcurs. Am avut o serie întreagă de reuniuni Colaborăm cu consultanți în acest domeniu. Uh, ne vom finaliza primul raport uh, și uh, vom avea și proiecte pentru valorile, procentajele de emisii pe diverse sectoare. Următoarea discuție privind jaloanele va avea loc la începutul lunii noiembrie și după aceea vom face pregătiri pentru propunerile pe care Comisia le va avansa în vara anului următor. Deci suntem deplin angajați în a comunica cu toți factorii direct interesați. Nu putem furniza astăzi toate detaliile legate de șaloanele pe care dorim să le stabilim, dar mai avem un an în față. Mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumesc. Următoarea rundă de discuții, Calhaz. Florence, primul vorbitor. Cred că în dezbaterea pe marginea acestei liste trebuie să ne gândim care sunt competențele acestei instituții. A trebuit să ne concentrăm pe documentele pe care le avem în față am putea formula încă o serie întreagă de idei în legătură cu toată problematica emisiilor de carbon, dar eu cred că am face bine să răspundem da, chiar dacă ne provoacă unele dureri de cap acest document. În ce privește jaloanele pentru anii următori, cred că uh, marjele de mișcare pe care le are Comisia uh, trebuie să fie gândite dincolo de interese strict politice. Deci, dacă vor exista tot fel de uh, frecușuri, pentru că o asemenea listă este greu de alcătuit și, sigur, perfectă nu va ieși, trebuie să avem o mai mare libertate de mișcare, să putem să ne implicăm în discuții va trebui să aspectăm uh, reperele uh, în ce privește foaia de parcurs, nu avem încotro. Oare cum am ajuns la rezultatele acestea? Întâi s-a vorbit despre 100%, după aceea s-a spus 80 ar fi tot o cifră frumoasă, iată că am ajuns acum la 75%. Nu știu cum a ajuns comisia la 75%, poate că nu am participat la discuțiile de atunci și îmi cer scuze pentru asta. Important este să vedem cum stau lucrurile acum, cum arată documentul care se află în fața noastră și care ne obligă să spunem da, chiar dacă spun, ne cam doare capul când spunem da. Dar sperăm că vom putea să facem uz de toate drepturile pe care le avem ca parlamentari de a ne implica. Iar în ce privește jaloanele, aceste uh, eforturi de a stabili un benchmarking, cred că am putea să ținem seama de interesele statelor noastre. Domnule președinte, dacă îmi dați voie să mai fac o observație, uh, am văzut că raportoarea comisiei noastre se află în mijlocul nostru. Am avut multe discuții și dispute în legătură cu aceste certificate de comercializare, dar acum mă bucur să o revăd. Îi spun <laughs> bun venit din nou în mijlocul nostru. Iată că putem să ne împăcăm. M-am și mirat că satul Hasi nu s-a aflat pe lista vorbitorilor, dar ea mi-a făcut semn cu mâna că dorește să intervină și îi dau ocazia să o facă. Okay, thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult. Pentru că, în sfârșit, ați observat semnele mele. Mulțumesc reprezentanților Comisiei pentru răspunsurile care uh, au adus multe clarificări în uh, probleme și mulțumesc și colegilor care au intervenit. Există probleme legale, probleme economice și probleme care țin de semnalul internațional pe care vrem să-l dăm. Linda McEwan și reprezentanții Comisiei au spus că termenele sunt stabilite de legislație. Așa este. Criteriile temporale sunt incluse într-un fel în acest act normativ, dar există și anumite aspecte care nu sunt uh, prevăzute. Articolul 10, aliniatul 18, în legătură cu uh, criteriile referitoare la statele terțe. Aici se spune că trebuie să ținem seama de acțiunile altor state, măsura în care măsurile luate pentru protecția mediului înconjurător în alte țări sunt comparabile și compatibile cu ale noastre. Am fost de pildă informată că industria oțelului din Brazilia și eficiența acestui sector industrial este la fel de ridicată ca ă, standardele din Europa. E bine, asemenea subiecte nu au fost deocamdată incluse în evaluarea comisiei. De fapt, criteriile stabilite de către uh, actele noastre uh, normative uh, nu au fost uh, urmate în totalitate. Și apar unele întrebări firești pe care să ni le punem. Ce intenționează acum Comisia să facă de pildă, asemenea aspecte pot intra în calcul atunci când evaluăm intensitatea uh, de comercializare a sectorului? Oare comerțul cu acele state care au luat măsuri de protecție a mediului și de eficientizare uh, a standardelor uh, sunt uh, comparabile cu ale noastre, dacă noi excludem um, implicarea lor în studiile noastre. Și aș avea și două observații de ordin general în legătură cu substanța în sine, pentru că acest proiect de decizie este încă departe de a fi optim. Am unele îngrijorări de natură economică. Toți experții din acest domeniu, ca doamna Doyle, de pildă, în audierea pe care doamna Doyle a organizat-o anul trecut, ne-a spus că nu avem o nu avem alternative uh, optime 100%, uh, ci ar trebui aici să uh, avem uh, posibilități de alocare gratuită, respectiv de uh, licitare și de uh, măsuri de protecție um, la graniță. Mă interesează relațiile de export în alte țări care nu sunt 100% sigure din punct de vedere al relocării carbonului. Dar cred că semnalele pe care le-am dat pe plan internațional pot să uh, constituie cea mai mare preocupare. Am citit unele informații în legătură cu procesul de legiferare referitor la protecția mediului în Statele Unite în legislația europeană există anumite prevederi care ar putea să constituie promisiuni de uh, alocare gratuită. E bine, în Statele Unite, politicienii s-au luptat să realizeze uh, cea mai bună legislație referitoare la protecția mediului din perspectiva Statelor Unite. Uh, S-ar putea însă pentru noi să fie greu să uh, apărăm uh, o politică mai prietenoasă vis-a-vis -vis de mediu atunci când primim o presiune din partea industriei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Thank you! Doamna Pieticainen. Mulțumesc. Știm cu toții că peste tot în lume, indiferent dacă vom avea un acord la Copenhaga, peste tot s-au făcut deja eforturi în domeniul uh, schimbărilor climatice, al eficienței energetice, în toate sectoarele industriale. Așa cum am spus aici mai devreme, Comisia trebuie să evalueze acțiunile statelor non-UE înainte să determine lista sectoarelor implicate. Acesta este motivul pentru care mă simt destul de nesigură în ceea ce privește această propunere a Comisiei, pentru că nu găsesc o justificare științifică, economică sau de altă natură care ar putea să justifice stabilirea pragului la un nivel atât de jos. Vreau de aceea să înțeleg mai bine din partea Comisiei. De ce procedează așa? Dacă ar putea să-mi explice și mie și colegilor mei care sunt uh, sursele, datele pe care le-au consultat când au decis ca eficiența țărilor terțe să fie Uh, stabilită după ce se stabilește această listă. Cum au, cum au reușit să stabilească eficiența acestor țări terțe? Că nu cred că se poate stabili așa ceva. Puteți să ne spuneți cum ați procedat pentru a ajunge la acest rezultat atunci când ați încercat să evaluați țările terțe? Și, de asemenea, vreau să știu care sunt planurile dumneavoastră pentru a avea o evaluare de calitate pe viitor. Aș vrea să știu și dacă uh, Comisia a cerut asistență sau informații date din partea țărilor terțe care ar putea să o ajute în ceea ce privește evaluarea uh, situației eficienței și uh, relocării carbonului în țările terțe. Poate că așa putem înțelege mai bine pe ce date s-a bazat Comisia atunci când a luat această decizie. Deci acestea sunt motivele pentru care eu mă simt destul de nesigură față de propunerea Comisiei și mi se pare că pragul pe care l-a impus este mult prea jos. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Stingenberg. Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Voi lua întrebările în ordine cronologică. Întrebarea domnului Florenț. Uh, el s-a referit la licitația um, la procesul de licitație în momentul de față, de ce am ajuns de la 100% la 75% um, cu propunerea comisiei. De ce? Pentru că ne-am consultat cu serviciul juridic pentru că a trebuit să ne uităm mai atent la definiția costurilor la articolul 10a alineatul 15 în care se prevede că trebuie să ne uităm la costurile adiționale ale implementării acestei directive. Dacă ținem cont de faptul că lista nu se va aplica decât timp de 5 ani și că va fi adoptată la sfârșitul anului 2009, deci va merge până în anul 2014, acestea sunt motivele pentru care Vom avea așadar uh, o perioadă destul de scurtă care va fi acoperită de această directivă. De altfel, uh, vom avea la început 80% uh, și după aceea 80% va coborâ până la 75% avem uh, nivelurile standard și după aceea, în funcție de ceea ce vom obține cu privire la criteriile pe care le-am stabilit, vom avea o ajustare pe parcurs. Dacă um, evaluarea ne va arăta că e nevoie de măsuri urgente la anumite instalații care nu se află la nivelul top de eficiență, atunci vom face o adaptare. Dar va exista o ecuație de multiplicare în care câteodată vom ajunge la uh, un procent mult mai ridicat decât 75%, care este pragul de pornire. Am folosit această abordare și abordarea 100% pentru licitație pentru că considerăm că este cea mai bună și nu poate fi contestată din partea industriei. Industria, de asemenea, ar putea să fie reticentă atunci când ar ști că decizia Comisiei ar putea fi revocată. În ceea ce privește analiza situației din statele terțe, am încercat, într-adevăr, să facem această evaluare, am oferit, am primit consultanță pentru a vedea care sunt datele disponibile în acest domeniu. Sigur că este foarte dificil, pentru că datele pe care le avem la dispoziție sunt mai degrabă date ad hoc, care nu pot fi comparate pe o bază științifică. Este este destul de evident că există dezvoltări, evoluții promițătoare în anumite state terțe, dar nu se știe care sunt de fapt statele care chiar pun în aplicare legislația existentă. Nu știm că Norvegia, Islanda și Liechtensteinul sunt uh, acoperite de uh, ETS și Elveția are în legislație în uh, vigoare, dar în alte țări terțe nu putem spune că există o obligativitate juridică similară cu cea a Uniunii Europene. Nu vom mai uh, avea această problemă însă după Copenhaga, pentru că, ca și dumneavoastră, sperăm că după Copenhaga va fi mai clar care sunt obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească și țările terțe și obligația de a implementa, bineînțeles, această legislație și în legislație națională. Am folosit alte surse de consultanțe, studiul însă nu este terminat, trebuie să menționez, dar va fi finalizat în următoarele săptămâni și îl vom pune la dispoziție pe site-ul nostru web. Dar desigur că acest subiect trebuie să fie continuat și credem că este unul din punctele la care trebuie să ne uităm cu atenție după Copenhaga. Doamna Satuhasi a spus că în contextul comercializării aceste informații sunt extrem de importante și că va trebui să avem întâi o informație mai amplă despre statele terțe pentru a putea lua o decizie cu adevărat. Doamna Pieticanen a menționat faptul că procentajul este prea jos, criteriile sunt prea joase. Da, în codecizie anul trecut am discutat cu dumneavoastră acest subiect și n-am putut uh, face altceva decât să ne bazăm pe pragul pe care l-ați stabilit. Mulțumesc! Mulțumesc! Este de langă, n are cuvântul. Wel, voorzitter. Ik uh, zou de Europese Commissie willen bedanken voor uh, de duidelijke antwoorden wat, uh, wat mij betreft. Ik zou alleen op één gebied... Să mulțumesc Comisiei pentru răspunsurile foarte limpezi și într-o singură problemă aș cere unele clarificări. Este vorba despre un subiect care a fost abordat de mulți antevorbitori. Eu cred că în această comisie Envi există mulți fani pentru industria cărămizilor și țiglelor. Dar, cum spuneam, cât mai curând posibil vom încerca să aprofundăm aceste probleme. Mie mi s-a părut că răspunsul a fost uh, prea vag. Oare până la finele acestui an se va produce această regândire și înainte ca lista să fie alcătuită? Cred că pentru acest sector ar fi foarte important, pentru că trebuie să avem o securitate legislativă și în acest sector industrial ca și pentru alte sectoare. Sau uh, oare Comisia uh, va crea din acest punct de vedere un cadru juridic clar pentru industria cărămizilor și țiglelor abia la anul viitor? Aș vrea un răspuns mai clar. Mulțumesc. Yeah, well, uh, the real problems are, as McEvan said, uh... Așa m-a spus și domnul McEvan, uh, problema reală este că legislația nu este uh, cea mai uh, fericită. Exemplul este că se primești certificat gratuit 100% imediat ce întrunești criteriile. Ar trebui să primești 100% uh, din emisiile care depășesc criteriul bazat pe uh, jalonul eficienței. Așa ar fi logic. Însă odată ce întrunești criteriul, primești certificatul 100% gratuit, ceea ce e un pic ciudat. Spuneți că aveți jalonul și că anul pentru estimarea acestui jalon este 2007-2008, dar că ele vor fi aplicate în 2013-2014. Dar nu aveți un criteriu al eficienței. Dar trebuie să aveți și un criteriu al eficienței, pentru că dacă nu aveți criteriul eficienței, cu, una, cu o rată anuală al eficienței de 1,5%, credem că acea, acel jalon ar trebui să fie redus cu 9%, iar dacă evidență este 2,5%, așa cum se întâmplă în unele sectoare, atunci ar trebui ca reducerea să fie de 14%, reducerea jalonului să fie de 14%. Deci ar fi bine să se recalculeze pentru ca jalonul să nu fie prea slab. Aceasta este întrebarea mea. Domnul Bas cu tare cuvântul. Mulțumesc. S-au spus uh, multe despre faptul că legea nu este foarte bună, dar nu putem... Deci putem să o schimbăm. La această listă se pot adăuga anual sectoare și companii. Însă, pentru a elimina de pe listă ceva, acest lucru nu se poate face decât o singură dată, și anume la revizuirea care va avea loc după Copenhaga. Haideți așadar să analizăm situația acestei revizii. Când va avea ea loc? Vă gândiți, și eu v-aș recomanda să o faceți, vă gândiți să ajustați și calculul costurilor indirecte, pentru că acum ele sunt bazate pe uh, factorii medii de emisii și nu pe costurile reale. Și, în al treilea rând, în ce măsură intenționează Comisia să obțină date mai bune de la state terțe privitoare la eficiența acestei revizuiri, astfel încât criteriile care există acum în lege și care nu au fost folosite pentru redactarea acestei liste să fie folosite la revizie ca noi să știm că pe acea listă se află companiile care trebuie să se afle pe listă. Mulțumesc. Doamna Slingberg care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu cărămizile, vom analiza subiectul. După cum v-am spus, ne-am întâlnit cu uh, sectorul. Dovețile sunt că acest sector, subsector nu întrunește criteriile. Dacă sectorul sau un stat membru dorește să susțină că întrunește criteriile, trebuie să ne furnizeze date noi, ca să vedem dacă sectorul este uh, expus la riscul uh, de uh, relocare. Însă trebuie ca un stat membru sau sectorul să dovedească acest lucru. Odată ce datele ne stau la dispoziție, le vom procesa dar trebuie să vă spun foarte clar că acest sector, chiar dacă întrunește criteriile respective, nu va fi adăugat la această listă. Dacă dorim să facem schimbări la propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră prin procedura de reglementare cu control, pierdem uh, și am riscat să pierdem termenul limită de acest an. Așadar, adăugirile se pot face și anul viitor. Trebuie să vedem și ce fel de propunere face comisie, comisia pentru adăugiri la listă și dacă acelea sunt fundamentate. În legătură cu întrebarea viitoare la jaloane, încă lucrăm la acest lucru, mă asigur că nu vă așteptați să vă dau acum toate detaliile în legătură cu ce se va face, S-a stabilit termenul de pornire prin legislație. Aceste lucruri sunt foarte clare. Comisia va trebui să își bazeze activitățile pe acești parametri definiți în legislație. E vorba de uh, media celor mai bune 10% pe sector. Legislația prevede și alte criterii, dezvoltarea tehnologică, capacitatea de substituire și așa mai departe. Sunt aceste și acestea lucruri pe care le vom analiza. Pentru faza 2 există și acolo jaloane. Instalațiile de fertilizare au fost alese de Austria și Olanda. Am adoptat uh, jaloane pentru acele opțiuni. Dar aceste jaloane sunt refuzate în fiecare an și aceasta este o variantă. Dar dacă există un jalon fix aplicat pe întreaga perioadă, trebuie să nu se pierde din vedere că reducerea totală a plafonului se va aplica anual se face o reducere de 1,7% din alocația totală și se va aplica o reducere și a alocațiilor gratuite. Așadar, întotdeauna există un procent din suma absolută care uh, este scăzut. Suma totală a alocațiilor gratuite, dacă aceasta depășește Uh, suma maximă de alocații gratuite care pot fi acordate, există un factor de corecție care este prevăzut în legislație, pentru ca rezultatele să nu fie excesiv de generoase. În legătură cu revizuirea de după Copenhaga, Comisia are mandat să producă un raport care evaluează rezultatele de la Copenhaga până în iunie anul viitor și o vom face uh, vedem uh, care vor fi rezultatele acestei evaluări pentru a vedea ce trebuie să facem dacă redeschidem abordarea privitoare la relocarea carbonului, dacă trebuie să revizuim lista, vedem uh, trebuie să vedem în primul rând care este rezultatul de la Copenhaga, dacă rămânem la 20% sau dacă trecem la 30%. În esență, nu vă putem spune azi uh, care va fi situația după Copenhaga. După cum am spus, vom analiza și care sunt angajamentele statelor terțe, dacă ei fac implementarea. Trebuie să vedem și dacă rezultatul uh, conferințelor de la Copenhaga va fi um, obligatoriu din punct de vedere juridic Vă vom uh, transmite studiul pe care l-am făcut până acum și trebuie să vedem cum putem crește disponibilitatea datelor privitoare la situația din statele terțe. Aceste date nu sunt foarte ușor de obținut. Că... Vă mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul în acest moment. Sistemul de comercializare cu emisii este un jalon al uh, Uh, problemelor de mediu în momentul de față, a combaterii schimbării climatice. Am auzit care este situația în momentul de față. Mulțumesc Comisiei pentru că a răspuns la întrebări. Data limită pentru depunerea amendamentelor este 8 octombrie, ora 12. Așadar, cine dorește să depună amendamente are timp până pe 8 octombrie. Următoarea reuniune a comisiei noastre este pe 19 octombrie la Strasbourg. Vot cu privire la rezoluția pe climă din partea Parlamentului. Vă mulțumesc pentru atenție și închei ședința.